interese pe orice chestiune importantă. Și deci aș dori să vă pun o întrebare, să pun o întrebare comisiei și vă pun o întrebare. De ce uh, permiteți Chinei să ducă această companie, campanie globală împotriva democrației? Celor din Hong Kong li s-a promis un sistem uh, propriu de guvernare. Ori China dă înapoi uh, și nu respectă dreptul internațional. Dacă vrem cu adevărat uh, să apărăm democrația în Europa și în străinătate, nu putem doar să ne limităm la uh, discursuri de, sprijine, de sprijinire a forțelor democratice din Hong Kong. Trebuie să trecem de la vorbe la fapte. Uniunea Europeană încearcă să își reconfigureze uh, strategia cu China. Nu uh, discursurile sfărăitoare de la Washington, dar așa cum a spus Margaret Thatcher, problema cu calea de mijloc e că ești lovit din ambele direcții. Unde vreți să vă situați? Mulțumesc. Are acum cuvântul Villanueva Ruiz, Ruiz Unumir. Ieri aici în Parlament am uh, vorbit uh, despre uciderea lui George Floyd um, și uh, o colegă um, din partea verzilor a vorbit despre crimele rasiste. Eu doresc să amintesc despre decesele multor refugiați în Marea Mediterană. Um, trebuie să Ehm, cerem ca responsabilitățile să fie asumate pentru toți George Floyd din lume avem priorități, uh, lupta împotriva schimbărilor climatice, uh, multilateralismul, uh, egalitatea de gen. În Hong Kong dorim democrație, dialog, cerem asta Chinei. Trebuie, dar denunțăm și ingerențele lui Trump sau ale guvernului britanic. Trebuie să cerem ca Uniunea Europeană să aibă o relație integrată cu China pentru a discuta despre punctele de acord, dar și în legătură cu divergențe diferențele. Avem nevoie de ceva mai mult decât de un acord comercial care uite de drepturile omului. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc. Acum are cuvântul Charles Puigdemont. Un minut. Thank you very much, dear High uh, Representative. Mulțumesc foarte mult, domnule înalt reprezentant. Hong Kongul Uh, trebuie să fie un instrument ca China să respecte Hong Kong. Ori asta înseamnă să respecte legea internațională și îndeosebi dreptul la autodeterminare. A face ca China să respecte Hong Kongul va deschide ușa unui respect mai mare uh, în ce privește drepturile omului în toate țările, oferind speranță cetățenilor precum uh, uigurii care sunt uh, persecutați din motive religioase, dacă din potrivă UE eșuează în acest sens, atunci toată retorica și diplomația de tip Photoshop uh, nu va face uh, decât să dea încă și mai multă putere Chinei, iar negocierile cu acest partener nu Uh, se vor mai purta în jurul unei țări două sisteme, ci UE va fi demonstrat odată în plus că are un set de principii și două standarde. Permiteți-mi să spun că nu am mare încredere în această diplomație care a arătat cât e de docilă vis-a-vis -vis de presiunile chineze. Dar, domnule Josep Borel, sunt gata să mă las surprins. Mulțumim, spune președintele. Acum are cuvântul Andreus Cubilius. Un minut. Mr. President. Domnule președinte, domnule Borel, cu siguranță condamnăm ce fac autoritățile chineze împotriva democrației și uh, faptul că nu respectă obligațiile internaționale cu privire la Hong Kong. Bineînțeles că suntem uh, partea celor din Hong Kong în lupta pentru drepturi și pentru autonomie. Firește că Uniunea Europeană ar trebui să exercite o presiune puternică asupra Chinei săptămâna viitoare. Dar asistăm și la un paradox în acțiunile uh, autorităților chineze încearcă să distrugă democrația din Hong Kong, ceea ce e o dovadă a faptului că se tem de această mică insulă de democrație. De obicei, autoritățile slabe arată sau dau semne de teamă. Și asta mi-amintește cumva de felul în care s-a prăbușit URSS. Uh, URSS uh, a fost o, o, o, uh, nu avea autoritate și se temea de autoritate. Uh, poporul chinez este un popor inteligent și chinez, iar China totuși merită un loc la nivel mondial, dar ar trebui să învețe să nu se teamă de democrație și să învețe de la democra- democrația de la Hong Kong și de la Taiwan. Mulțumesc. Are acum cuvântul Mick Wallace, un minut. The US Senate unanimously passed Senat um, Senatul din Hong Kong, uh, nu, Senatul american uh, a, uh, um, adoptat un, o lege la sfârșitul anului trecut pentru a apăra interesele comerciale ale Statelor Unite. Um, Uh, mașina americană uh, pentru schimbarea sistemelor a finanțat protestatarii din Hong Kong. În același timp, uh, Statele Unite au, are o, o um, administrație care brutalizează oamenii pe stradă și obligă mai mulți lume la muncă forțată decât oriunde altundeva în lume. Este un sistem Uh, care um, finanțează și protestele din Hong Kong. Avem uh, o dezbatere în plenară în legătură cu Hong Kongul, dar când vom avea o astfel de dezbatere în legătură cu Yemenul? Nu trebuie să mai fim, uh, să servim interesele guvernului american. <clears throat> Mulțumesc. Dau cuvântul acum lui Antonio Lopez Isturis White, un minut. Me pregunto qué hacemos. Mă întreb ce facem aici sau dacă acest parlament e Nostradamus și uh, avem dezbateri în legătură cu un lucru, ceea ce s-a întâmplat uh, în legătură cu Israelul, în legătură cu un lucru care nu s-a întâmplat. Ce facem aici? Discutăm noi despre Israel, sincer. Uh, suntem, această dezbatere a fost cerută de extrema stângă, de comuniști și mă adresez uh, unor oameni rezonabili, uh, socialiști și verzi, care au fost capabili ieri să facă o diferență în domeniul aviației între chestiuni politice, politice și chestiuni concrete. De ce discutăm cu asta? Din obsesie? O colegă de în stânga de la Podemas, colega Villanueva, vorbea despre Chile, dar Chile nu e o dictatură de ani de zile, dar Iranul, Venezuela, Cuba sunt dictaturi. Înțeleg obsesia în legătură cu democrația în Israel, dar vă rog, schimbați tonul, schimbați-vă discursul, apărăm Așa cum l-a făcut în altul reprezentant, vorbim aici despre un lucru de care nu are rost să discutăm. Putem să discutăm după, după ce se va întâmpla despre o posibilă anexare și declarații electorale. Nu suntem noi aici ca să vorbim despre declarații electorale, ci de lucruri concrete, așa cum o vom face și o va face în altul reprezentant în viitorul apropiat. Mulțumesc! Mulțumesc! Și urmează acum Maria Arena. Un minut, vă rog. Merci. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt un pic confuză în momentul ăsta. Tocmai am văzut rezultatele votului de ieri în ce privește acordul pentru aviație cu Israel și sunt foarte confuză în măsura în care mă întreb dacă instituția noastră e încă gata să apere multilateralismul. Uh, îi aud pe mulți dintre colegii mei care se exprimă împotriva tare sau tare administrații, spunând că uh, jignesc multilateralismul și prin acordul ei 437 de deputați nici măcar nu și-au pus întrebarea să știe dacă noi respectăm sau nu multilateralismul și deciziile care merg cu acesta. Intervenția mea de acum nu se referă la poziția dumneavoastră, domnule Borel. Cred că ați luat niște decizii curajoase pe tema conflictului israelo-palestinian, dar îmi pun mari întrebări uh, asupra instituției noastre, asupra capacității noastre de a nu utiliza un limbaj și un standard dublu. Vorbim de China, de Rusia, dar când vine vorba de conflictul israelo-palestinian, pare că uh, Uh, ne amputată capacitatea de decizie. Și decizia se ia altundeva la nivel internațional. Iată de unde confuzia mea, domnule Borel, îmi pare rău, dar cred că această întrebare ni se pune nouă ca adunare parlamentară. Vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult. Următorul vorbitor e doamna Natalie Loazo, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi aș dori să-mi exprim uh, uh, preocuparea în baza acordului de coaliție care a permis guvernului israelian să ajungă la putere, el uh, intenționează să uh, anexeze o parte din Cisjordania ocupată. Această anexare ar fi ilegală, periculoasă și ar fi rodul otrăvit al unui raport de forțe. Pentru noi, în Europa, în pofida tuturor diferențelor dintre noi, uh, există o certitudine care ne unește, respectiv că forța nu îți arogă toate drepturile lucrurile. Ne unește faptul că forța dreptului trebuie să câștige uh, uh, în fața dreptului celui mai puternic. Și spun asta cu multă prietenie pentru Israel, pentru că prietenia pre presupune și datorie. Uh, Asta o spun și pentru că sper uh, că uh, democrația israeliană va fi înțeleaptă și o fac a, ca și țara mea ca atunci când a constatat că în 2003 uh, Statele Unite a lansat războiul în Irak din motive greșite, un război cu consecințe atât de negative. Rolul unui prieten nu e să tacă, ci să tragă un semnal de alarmă pentru cel care riscă să se înșele. Cu toții în Europa știm știm că nu vom obține pacea decât dacă negociem cu dușmanul. Dumneavoastră, în uh, Israel aveți forța de partea dumneavoastră, folosiți-o, deci, în slujba pentru a construi pacea. Amintiți-vă uh, cele spuse de către Itzhak Rabin, doar un popor puternic poate să facă pace cu dușmanii săi. Pentru că sunteți puternici israelianilor, fiți și echitabili și corecți. Mulțumesc! Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Urtasun, un minut. Domnul Urtasun. Sí, muchas gracias. Mulțumesc. Anaxarea anunțată de Israel uh, teritoriilor palestinene este o încălcare a dreptului internațional. Domnul Lopez Isturis, da, dorim să discutăm acum despre asta, pentru că nu dorim să se întâmple, dorim să evităm o încălcare a dreptului internațional. Poate pe dumneavoastră asta nu vă interesează prea mult, dar o majoritate în acest Parlament și o majoritate a statelor membre al Uniunii Europene doresc să uh, protejeze, să apere dreptul internațional. De aceea, cred că a fost uh, o greșeală să nu se amână susține acordul uh, privind aviația cu Israelul. Dacă nu transmitem astfel de mesaje, cum apărăm noi multilateralismul? Cred că este un moment foarte important. Vorbim, am vorbit recent despre nevoia um, ca uh, greutatea Uniunii Europene în lume să fie mai mare după ce Statele Unite a făcut un pas înapoi. Trebuie să fim puternici acum uh, pentru că uh, intervenția Israelului în Orientul Mijlociu va conta mult. Avem nevoie de o democrație europeană contundentă. Trebuie să spunem că vom reacționa. Cred că acum acum este momentul să facem mai multe eforturi diplomatice la toate nivelurile, să evităm să se întâmple asta și dacă se întâmplă, Israelul trebuie să știe că vor fi consecințe și relația intensă pe care o avem cu Israelul va fi revizuită și trebuie să facem mai multe eforturi, să sprijinim acțiuni în Consiliul de Securitate și la ONU, pentru că atunci când se ia această decizie și se pare că se va, va începe să uh, se întâmple asta de la 1 iulie, să se conteste uh, aceste evoluții și la ONU. Mulțumesc! Obrigado. Mulțumesc! Și acum avem ordinea Uh, ordinea de pe ecran nu este corectă. Are cuvântul Paul Roborchia, un minut. Mulțumesc, uh, domnule înalt reprezentant. Uh, Uh, trebuie să ne limităm uh, la uh, fapte concrete. Nu e vorba de um, o acțiune militară neprevăzută, e vorba de inițiativă legislativă care va fi discutată în Parlamentul unui stat democratic. Mă miră acest alarmist, dar unii uită aici la Bruxelles cum funcționează democrația Uh, cum uh, ne implicăm noi în afacerile interne ale unor state suverane. De aceea, amintesc instituțiilor că protagoniști în procesul de pace în Orientul Mijlociu trebuie, trebuie să fie statul israelian, autoritatea palestiniană și uh, noi doar trebuie să-i sprijinim în mod neutru, pentru că ambiția fără instrumente uh, nu poate să funcționeze democratic. Uniunea Europeană, Turcia uh, și Iranul latră, dar nu mușcă. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc. Urmează acum domnul Ruiz în un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Borel. O dată în plus, Israelul este ținta în timp ce noi nici nu știm măcar care sunt planurile guvernului israelian. Uh, cred că situația este mult mai complexă decât uh, o prezintă unii din colegii mei. Să nu uităm că e vorba de teritorii care cândva făceau parte din mandatul pentru Palestina, care să uh, stabilească un nou domiciliu, o casă nouă pentru evrei. Uh, Uh, teritorii ocupate de Iordania ani și ani de zile și în 67 uh, au fost puse sub control militar israelian și uh, așa stau lucrurile și astăzi. Din aceste motive, toate cuvintele mari pe care le pronunțăm aici despre o posibilă anexare sunt sub semnul întrebării e un parti aici, dar dacă vrem să jucăm un rol real și să ajutăm la rezolvarea conflictului israelo-palestinian, trebuie să încetăm a mai fi partizan și asta cu cât mai repede, cu atât mai bine, pentru că în acest conflict e nevoie de mediatori și nu de persoane care știu mereu ce e mai bine, comparativ cu cei care sunt în situație. Mulțumesc, spune președintele. Dau acum cuvântul lui Manu Pineda un minut și jumătate. Grazie, președinte. Señor Borrell. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Borrell, la începutul lui februarie ați declarat că anexarea unor teritorii palestiniene de către Israel nu poate să aibă loc. Înainte de declararea pandemiei, Ați, uh, am, am fost în uh, Palentina și trebuie să vă spun că în ciuda opoziției dumneavoastră acest plan se va pune în apărare uh, dacă nu luăm noi măsuri. Ultima decizie anunțată de Israel este cea mai gravă de până acum. E vorba de anexarea unei părți importante din Cisjordania, un, sfer, un, o treime din Cisjordania, inclusiv Valea Iordanului. E vorba de un proiect soluția cu două state este un proiect care agonizează de zeci de ani de zile. După cum am spus de mai multe ori, declarațiile dumneavoastră, comunicarea dumneavoastră este impecabilă, dar cuvintele dumneavoastră nu servește la mare lucru fără acțiuni. Domnule Borel, am o întrebare și trebuie să-mi răspundeți. Ce așteaptă Uniunea Europeană pentru a recunoaște statul palestinian? De ce nu se anulează încă de acum acordul de asociere conform articolului 2 și de ce uh, nu se interzice participarea Israelului la toate programele finanțate de Uniunea Europeană? De ce nu se impune un embargo regimului eh, israelian și de ce eh, nu se interzice comerțul cu produsele din așezările ilegale. Trebuie să înlocuim legea celui mai puternic cu legea apărării celui mai slab. Trebuie, singurul imperiu trebuie să fie, să fie acela al multilateralismului, al păcii și a justiției sociale. Mulțumesc! Mulțumesc și acum dau cuvântul colegei Evelyn Insir, un minut. Herr talman, herr Josef Borrell. Colegorii... Mulțumesc foarte mult, uh, domnule Josef Borrell. Uh, PP-ul uh, se întreabă ce facem noi astăzi, dar PP-ul nu pare să facă nimic în le, împotriva anexării, iar noi, socialiștii, încercăm uh, să ne implicăm și să împiedicăm uh, anexarea. Dacă permitem Israelului să continue cu planurile sale de anexare, va fi un regres foarte important în ceea ce privește procesul de pace. Uh, șansele de reluare a negocierilor pentru o soluție cu două state ar deveni uh, inexistente. De altfel, s-ar uh, submina uh, situația și uh, s-ar înrăutăți și mai mult uh, polarizarea și violența din această regiune. Anexarea ar respecta de asemenea și o încălcare a dreptului internațional și ar fi și în uh, contradicție cu articolul 2 din acordul de asociere dintre UE și Israel. Unii spun că acest plan al lui Trump pentru, inexare, pentru anexare din Israel ar continua doar uh, expansiunea uh, Israelului în, în uh, teritoriile ocupate. Și deci, domnule președinte, uh, domnule înalt reprezentat, care sunt uh, planurile dumneavoastră de a contracara planurile lui Trump în ce privește anexarea, arătând că noi suntem cei care luptăm pentru drepturile internaționale atât în Europa cât și la nivel mondial. Mulțumesc! Mulțumesc pentru a încheia această dezbatere comună pe marginea acestor trei subiecte. Consecințele privind politica externă uh, ale crizei COVID, anexarea israeliană a Cisjordaniei, uh, Hong Kong, situația din Hong Kong. Aș dori să dau cuvântul domnului vicepreședinte, în al reprezentant pentru politica externă, domnului uh, Joseph Borel. Cât uh, timp am la dispoziție, întreabă, întreabă domnul Borel, 5 minute. 5 minute sunt uh, suficiente pentru a răspunde la 33 <laughs> de întrebări, spune domnul Borel. Uh, e o glumă, bineînțeles că nu am cum să vă dau uh, răspunsuri cuprinzătoare. În orice caz, nu aș, nu, nu, nu am timp uh, să dau răspunsuri uh, atât de ample pe cât mi-ar fi plăcut. Uh, e o plăcere pentru mine să particip la această dezbatere. Mi-ar fi plăcut să am timp mai mult pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră, dar mă, mă voi strădui. În ce privește Israelul și problema anexării, s-au exprimat diverse puncte de vedere. Ce vă pot eu însă spune? E că există din 27 de state membre, 25 dintre ele consideră că astfel se încalcă dreptul internațional. Poate că fac o greșeală, dar aceasta este poziția a 25 de state membre. 25 de state din cele 27 au sprijinit uh, poziția noastră respectiv că nu se respectă legislația internațională. De ce vorbim despre acest subiect? Pentru că uh, Spuneți că mm, nu știm care sunt planurile uh, guvernului uh, israelian? Nu, vă contrazic. Uh, sunt cunoscute, fac parte din acordul de coaliție și am l-am uh, uh, ascultat uh, pe ministrul de externe al Israelului, chiar ministrul de externe din Germania a primit această informație. Nu putem să spunem că nu suntem la curent cu aceste planuri. Le știm și trebuie să vedem ce putem face pe plan diplomatic pentru a împiedica această situație și pentru a ne, nu ne confrunta cu un fapt împlinit mai târziu. Uniunea Europeană nu recunoaște autoritatea palestiniană pentru că nu este de competența noastră statele membre trebuie să hotărască el la latitudinea lor uh, să decidă care sunt uh, uh, măsurile pe care trebuie să le luăm. Putem să încercăm și să vedem ce se va întâmpla. Nu există o poziție unanimă și eu nu mă pot, deci vă voi, mă voi depune eforturi pentru a mă asigura că această poziție devine unanimă, dar nu vă pot garanta că așa va fi. Dar în orice caz vom încercat să ne asigurăm că anexarea nu are loc. În ceea ce privește Hong Kongul și China, sunt de acord întru totul cu dumneavoastră. Trebuie să ne asigurăm că acordurile internaționale sunt uh, respectate. Și că sistemul pe care l-am convenit cu Regatul Unit, uh, care a fost convenit cu Regatul Unit, este respectat. Nu e vorba doar de principii, ci este și în interesul nostru. Sunt uh, alte aspecte în relația noastră cu China pe care le vom aborda la următorul summit. Le-am menționat, pe unele le-ați menționat și dumneavoastră. Ne vom concentra pe un lucru pe care l-ați uh, semnalat mulți dintre dumneavoastră și anume faptul că criza, așa cum a spus domnul Buticofer și alții, o criză a leadershipului american. Statele Unite clar s-au retras din orice încercare de a conduce reacția mondială împotriva pandemiei uh, a apărut o luptă hegemonică între uh, marile puteri și a scăzut mult ordinea internațională și uh, ordinea multilaterală internațională și cred că în aceste condiții Uniunea Europeană nu poate să lase acest scenariu să se desfășoare. Atunci când vorbim despre autonomia strategică, despre care ați vorbit mulți dintre dumneavoastră, ați vorbit despre dependența noastră în aprovizionare de China, ne dăm seama acum că dependența noastră este mult mai mare decât credeam și devine critică în momente critice ca acesta și trebuie să ne consolidăm uh, autonomia strategică și să ne apărăm valorile și interesele în mod autonom și am încercat să explic că asta nu înseamnă în mod echidistant, dar trebuie de asemenea să spunem foarte clar ce dorim, ce apărăm și să spunem că, din păcate, nu putem fi întotdeauna de acord cu Statele Unite care iau decizii unilaterale cu care nu suntem de acord. Și cum nu suntem de acord cu ele, nu putem să fim alături de ele în decizii, de exemplu, pe care le iau în legătură cu Tribunul Curtea Penală Internațională și sper că Parlamentul este de acord cu această afirmație. Și, în schimb, trebuie să apărăm unitatea transatlantică în măsura în care e posibil, pentru că avem același sistem politic – și de aceea spunem că suntem rivali sistemici cu China pentru că nu avem același sistem politic cu China. Ceea ce nu înseamnă că trebuie să fim rivali cu China în tot și în orice moment, pentru că sunt lucruri multe importante în legătură cu care trebuie să acționăm împreună în măsura în care putem fi de acord. Doamnelor și domnilor, cam acestea au fost răspunsurile mele. Nimeni uh, nu trebuie să creadă că dorim o cursă în armării, dar din păcate avem de-a face cu anumite conflicte și din păcate trebuie să facem față acestor conflicte cu arme. Și data viitoare, când un grup de terorism vor uh, uh, ataca un sat din Mali și vor uh, ucide pe toată lumea uh, cu mașeta, nu e suficient să trimitem un text, o rezoluție în care să cerem să nu facă asta. Trebuie să avem mijloace, uh, inclusiv armate, de a lupta împotriva terorismului. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule vicepreședinte, pentru intervenția dumneavoastră cu care se încheie această dezbatere comună. Doresc să vă amintesc că votarea propunerilor de rezoluție în legătură cu legea securității naționale a Chinei pentru Hong Kong și uh, apărarea unui nivel ridicat de autonomie al Hong Kongului um, va fi votată mâine. Încheiem acum aici această dezbatere. Și continuăm cu punctul următor de pe ordinea de zi, după o schimbare aici, la președinție. we Yes. Okay. So, liebe Kollegen. Dragi colegi, dragi colegi, înainte de a începe uh, dezbaterea, aș dori să deschid acum primul, prima rundă de vot care avea loc între 10 și jumătate și 11.55. Respectăm uh, procedura de ieri de vot toate voturile se fac nominal și uh, colegii pot uh, să uh, vadă rezultatele în, pe site-ul internet. Explicațiile de vot pot să fie transmise în scris. Doar explicațiile de vot cu maximum 400 uh, de cuvinte vor fi acceptate. Declar pri- deschisă prima rundă de voturi. Puteți acum până la 11.55 să votați. Rezultatele acestui vot urmează să fie uh, comunicate la ora 15 și 15. Continuăm, dragi colegi și dragi colegi, cu dezbaterile din această dimineață. Primul punct de pe ordinea de zi este declarația Consiliului și a Comisiei lupta împotriva campaniilor de dezinformare în timpul crizei COVID-19 și impactul său asupra libertății de exprimare. Aș dori să vă reamintesc că această dezbatere nu permite uh, intervențiile spontane și nici uh, întrebările cu cartonaș albastru. Ca întotdeauna începem cu reprezentantul Consiliului, cu doamna Nicolina Brânjac. Aveți cuvântul, vă rog. Thank you, President. Honorable members, the exception... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Criza excepțională cu care lumea încă se confruntă s-a agravat și printr-o uh, epidemie fără precedent, anume invazia de informații false în rândul populației, care nu doar aduce dezinformare, ci realmente aduce pericole de sănătate. Uh, Consiliul a subliniat nevoia de a intensifica eforturile comune pentru a combate această dezinformare printr-o cooperare strânsă între instituțiile UE, statele membre și platformele uh, de media socială. La Consiliu există un consens pentru metode mai eficace pentru a combate dezinformarea fără a aduce prejudicii fund drepturilor fundamentale, într-adevăr, Acțiunea noastră puternică și coordonată împotriva dezinformării trebuie să respecte valorile noastre democratice, democratice, inclusiv libertatea de expresie și o mass media liberă. Toate instituțiile, statele membre și societatea civilă trebuie să acționeze împotriva acestei plăgi a dezinformării. Multe s-au făcut deja. Serviciul de acțiune externă, în special Task Force-ul Stratcom, care a fost uh, lansat înainte de alegerile europene de anul trecut, a uh, desfășurat eforturi considerabile. Abordarea inclusivă la toate nivelurile trebuie să răspundă provocărilor dezinformării. Acestea includ monitorizarea și analizarea informațiilor false și a interfețelor de manipulare, respectarea drepturilor de protecție a datelor la nivel european, uh, jurnalismul profesional, precum și conștientizarea cetățenilor. Instituțiile europene și statele membre trebuie să continue să lucreze cu platformele media și de rețele sociale pentru a asigura transparența și responsabilitatea uh, atunci când vine vorba de dezinformare. Întreaga uh, abordare societală uh, a fost ilustrată și în comunicarea Getting the Facts Right, care arată măsurile împotriva dezinformării în jurul pandemiei coronavirus și face propuneri de noi acțiuni. Președinția ia foarte în serios această dezinformare în jurul coronavirus și ia măsuri pentru a asigura o cooperare strânsă între statele membre, autorități și uh, instituții uh, de stat, organizații internaționale, uh, inclusiv uh, OMS. Încă din ianuarie am activat uh, răspunsul de criză al Uniunii Europene ce privește pandemia, aducând împreună experți din statele membre și din instituțiile UE în domeniul sănătății și protecției civile. În acest cadru, dezinformarea a fost una din temele pe care le-am abordat. Credem că aceste campanii de dezinformare pot fi foarte disruptive atunci când vine vorba de a uh, retrage o parte din restricții. în uh, grupul de analiză orizontală a amenințărilor uh, hibride, uh, precum și în videoconferințele ministeriale pe care le-am avut, am abordat toate aceste teme, fiind conștienți că dezinformarea e aici și va rămâne aici. Iată de ce trebuie să lucrăm împreună, să rămânem vigilenți, să avem mai multe instrumente, să fim mai rezilienți și să facem eforturi constante Eh, chiar și dincolo de granițele noastre. Dezinformarea legată de COVID agravează diviziunile în vecinătatea estică și sudică, precum și în Balcanii Occidentali, la Zagreb. Eh, pe 6 mai am avut un summit al Balcanilor și acolo toți partenerii au fost de acord să își consolideze cooperarea uh, ce privește dezinformarea și alte activități hibride. Cum spuneam și la început, atunci când combatem dezinformarea, nu trebuie să uităm echilibrul între drepturile cetățenilor de a fi informați adecvat și prezervând libertatea de expresie și libertatea mass media. Înainte de pandemie, multe state membre au luat măsuri Uh, rapide pentru a proteja sănătatea cetățenilor lor. Uh, de la bun început, multe din aceste măsuri au avut un impact asupra libertăților uh, individuale, a democrației și a statului de drept. Iată de ce este esențial că aceste măsuri trebuie să rămână proporționale cu obiectivul lor, limitate în timp și să fie monitorizate. Măsurile împotriva pandemiei nu trebuie să fie folosite ca un pretext pentru a cenzura știrile sau să încarce orice drept fundamental. Este foarte important ca guvernele să susțină munca mass media independente, aliați decisivi în combaterea uh, crizei COVID-19. Libertatea mass media, rolul societății civile uh, capătă un rol important. A susține aceste valori este o prioritate pentru Consiliu. Vă mulțumesc foarte mult! Herzlichen Dank, Frau Staatssekretärin. Mulțumim, doamnă secretar de stat. Este o onoare pentru noi să avem uh, doi vicepreședinți ai Comisiei astăzi la uh, această dezbatere, domnul vicepreședinte și înalt reprezentant pentru politica externă, doamna Bore- domnul Borel și doamna Vera Iurova. Ne bucurăm de prezența dumneavoastră. Domnule Borel, aveți cuvântul. Thank you, Madam President. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, stimați eurodeputați. E o dovadă că ambele uh, pandemii au fost însoțite de o pandemie de informație. Am asistat la un vag de informații care induc în eroare, care uh, au fost derulate de către actori străini am constatat că dezinformarea poate avea efecte cu adevărat negative. În cazul unei epidemii, epidemii care vizează sănătatea oamenilor, este cu atât mai periculos acest fenomen. Am constatat că dezinformarea se spune că uh, dacă bei clor, poți să te vindeci de corona. Nu fac nicio aluzie la nimeni, dar s-a spus, s-a vehiculat. Deci beți clor, uh, hipoclorit și uh, veți uh, fi sănătos. Sau faptul că te speli pe mâini nu ajută. De asemenea, și infracțiunile au crescut. Gândiți-vă la vandalismul împotriva infrastructurii 5G în anumite state membre, mai ales în țările de jos. În martie 2020, liderii europeni au uh, lansat un apel la, la, la adresa Comisiei și în altului reprezentant uh, să ia acțiuni. Să, Săptămâna trecută am venit cu o comunicare comună privind informațiile cu privire la pandemie și împreună cu prietena și colega mea, vicepreședinte care se ocupă de valori, vom uh, suplimenta această comunicare. Această comunicare sintetizează tot ce a făcut Uniunea Europeană pentru a combate dezinformarea în timpul crizei și felul în care putem trece la acțiuni concrete. Dezinformarea nu cunoaște reguli, democrațiile și lumea occidentală au fost obiectivul acestei campanii de dezinformare. S-a subminat cooperarea internațională, deci aș dori să mă refer în primul rând la dimensiunea externă. Această epidemie a fost exploatată de către actorii uh, statali și nestatali. Dezinformarea din partea acțiuni, uh, actorilor uh, din Rusia au răspândit teoria ale conspirației, au vizat statele membre ale Uniunii Europene, spunând că lipsește solidaritatea între statele Uniunii Europeană și au semănat confuzia și China a participat la această campanie de dezinformare. Sursele din Rusia uh, sunt uh, uh s-au referit doar la uh, informații, dar uh, uh, China a fost și mai proactivă, a promovat această idee ca un sistem uh, foarte performant, bine dotat pentru a combate pandemia și au uh, dat vina pe democrație pentru virus. Uh, ce putem face? Uh, toată lumea încearcă să se laude pe sine, dar cred că e rolul nostru să explicăm că trebuie să nu dai vina pe ceilalți când se răspândește virusul. Apoi, unele guverne au folosit pandemia ca o scuză pentru a limita libertatea de exprimare și drepturile fundamentale. Unii dintre eurodeputații s-au uh, referit la acest aspect cu ocazia dezbaterii anterioare și cred că Uniunea Europeană trebuie să ia poziție în acest sens. Însă, ce s-a făcut pentru a aborda, pentru a contracara aceste tendințe îngrijorătoare? Am uh, promovat uh, uh, diplomația publică în vecinătatea apropiată, mai ales în Balcanii de Vest. Serviciul de Acțiune Externă a depus eforturi uh, pentru a, uh, deci a publicat uh, rapoarte concrete, am uh, analizat tendințele privind dezinformarea și am uh, uh pus la dispoziția statelor membre a societății civile și mass media aceste informații. Uh, colaboratorii noștri din Serviciul de Acțiune Externă duc o muncă extraordinară, dar și foarte dificilă în acest domeniu. Am folosit instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a combate dezinformarea. Am mobilizat uh, rapid sistemele noastre care uh, reunesc uh, instituțiile europene și statele membre. A fost o strategie foarte bună și de la izbucnirea pandemiei am Uh, a lansat o rețea de schimburi de informații cu privire la dezinformare. Deci informare uh, cu privire la dezinformare și informații cu privire la virus. Am uh, sporit cooperarea cu parteneri internaționali, cu NATO și cu G7 și mecanismul de reacție rapidă și Uh, cooperăm și cu parteneri precum ONU și Organizația Mondială a Sănătății. Pe viitor vom uh, consolida acțiunile noastre prin uh, operațiuni strategice cu privire la diplomația publică, vom schimba bune practici, vom privind combaterea dezinformării și vom activa mai repede sistemele de alertă rapidă. Vom implica sectorul privat, societatea civilă, vom monitoriza încălcarea libertății uh, mass media pentru a ne asigura că avem un mediu uh, media sănătos avem un instrument uh, pentru pace și stabilitate pe care îl vom folosi pentru a contracara dezinformarea care nu poate decât să alimenteze conflictul și uh, tensiunile. Aș putea continua, dar cred că e bine să dăm acum cuvântul doamnei Vera Iurova, vicepreședinte al Comisiei, comisar pentru uh, valori, pentru a prezenta activitatea sa cu privire la uh, mass media. Herzlichen Dank. Mulțumim, doamnă vice, domnule vicepreședinte. Și acum uh, dăm cuvântul doamnei vicepreședinte Iurova. Aveți cuvântul. Doamnă președintă, Stimați eurodeputați, Josef Borel tocmai ne-a prezentat uh, principalii parametri a ceea ce numim noi infodemia, care uh, e în curs în paralel cu pandemia. De aceea am luat uh, decizia să pregătim și să adoptăm comunicarea cu titlul Faptele trebuie să fie corecte sau adevărate. Această comunicare a fost necesară pentru că trebuit să explicăm ce măsuri am luat până acum în lupta împotriva dezinformării, pentru că am luat-o de la zero în lupta împotriva dezinformării. Avem însă un plan de acțiune și al doilea scop era acela de a avea o listă de acțiuni pentru toți cei implicați, în principal platformele pentru a face mai multe. În comunicare am abordat trei lucruri. Sursele dezinformării, canalele și amplificatorii acesteia și obiectivele dezinformării. Josef a vorbit despre sursele străine ale dezinformării și mă bucur de asta pentru că eu cred că o Uniune Europeană Geopolitică poate să se materializeze doar dacă uh, spunem lucrurilor pe nume. Trebuie însă să facem curaj și la noi acasă. Avem, trebuie să comunicăm mai bine și trebuie să ne transmitem propriul mesaj în legătură cu Uniunea Europeană și sprijinul european în timpul crizei coronavirusului și trebuie să nu permitem altora să ocupe spațiul. Acum, în legătură cu canalele de comunicare și dezinformare, mai ales platformele online. Mă bucur de măsurile luate în cadrul acestei crize și de implicarea lor care este atât de necesară. Cred că faptul că cooperăm cu platformele și împreună am creat un cod de, de bune practici în lupta împotriva dezinformării a ajutat pentru ca bunele practici să fie aplicate mai rapid. De asemenea, platformele uh, Um, cooperează cu Organizația Sănătății, dar elimină um, sfaturi periculoase sau uh, mecanisme periculoase. Google, de exemplu, a blocat sau a eliminat peste 80 de milioane de reclame legătură cu coronavirusul în lume, dar e loc de mai bine și codul nostru a fost doar un prim pas. Trebuie să asigurăm transparența și responsabilitatea. Cetățenii trebuie să știe cum ajunge informația la ei și de unde vine. Comunicarea noastră cere platformelor uh, să facă eforturi mai mari și să raporteze lunar în legătură cu practicile lor de luptă împotriva dezinformării. Nu să raporteze comisiei, ci publicului, pentru că oamenii să știe ce se întâmplă online. Și obiectivele acum. Ei bine, e vorba de noi, de cetățenii europeni. Minciunile nu sunt nici noi și nici nu sperie atât de mult în sine, dar ceea ce mă sperie este că noi credem minciunile prea ușor. De aceea trebuie să devenim mai rezistenți și mai critici ca societate, trebuie să sprijinim mass media liberă și independentă și pe cei care verifică informațiile și fac cercetări. Trebuie să facem mai multă educație. Avem planul de, vom avea în curând planul de acțiune digital um, și vom avea un capitol în legătură cu cu reziliența și uh, sporirea gândirii critice prin educație. Vom sprijini verificarea informațiilor și activitățile de cercetare prin Observatorul European în domeniul mediilor digitale creat recent și avem un col de 9 milioane de euro pentru hub de cercetare în diverse state membre. Și în acest context trebuie să vorbim și despre libertatea de exprimare, care rămâne în principiu al nostru călăugitor. Legi care definesc pedepse penale pentru dezinformare în termeni prea largi și cu sancțiuni disproporționate pot să distrugă mecanismele de responsabilitate care sunt la fel de importante ca întotdeauna. Pot să facă munca ziariștilor mai dificilă, să ducă la autocenzură și să facă rău libertății de exprimare. Nu aceasta este calea europeană. E un lucru rău pentru democrații. Cea mai bună apărare a noastră împotriva dezinformării este o mass media liberă și pluralistă, cetățeni informați și activi și instituții democratice rezistente în care să aibă încredere. Și insist asupra acestui lucru pentru că este o parte importantă a politicilor noastre. Nu doresc să creez un minister al adevărului. Știți că am trăit înainte de 89 într-un sistem în care adevărul era doar unul, cel oficial, nu exista pluralismul mass media sau pluralism de opinie sau chiar de gândire o uh, piață competitivă a ideilor uh, și libera exprimare sunt esențiale în democrație ca și în politica tradițională concurenței, în care consumatorii profită de pe urma concurenței echitabile, cetățenii profită de pe urma concurenței echitabile în libera exprimare. În încheiere, comunicarea este doar uh, un prim pas al acestei noi comisii în lupta împotriva dezinformării. Lucrăm la actul serviciilor digitale și la planul de acțiune pentru democrație în Europa, în care vom aborda conținuturile ilegale și nocive ca dezinformarea. Și în acest context apreciez faptul că um, putem să contăm și pe sprijinul comisiei pe care ați creat-o în Parlament, pentru că împreună cred că putem obține rezultate bune. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă vicepreședinte, și acum uh, vom da cuvântul eurodeputaților, mai întâi domnul Birchical în numele PP-ului. Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă, doamnă vicepreședinte, domnul ministru. Situația COVID-19 a accentuat faptul că dezinformarea poate ucide oameni, la fel cum poate ucide și democrația. Ca atare trebuie să stopăm minciunile în societate în mod mult mai activ. Trebuie să accelerăm eforturile UE pentru a contrabalansa dezinformarea. E nevoie de o acțiune mai solidă a UE împotriva campaniilor de dezinformare din Rusia și China. Trebuie să vorbim cu voce unică împotriva acțiunile Rusiei și Chinei uh, care nu doresc decât să submineze uh, stilul de viață european. Dar nu e o uh, temă doar de afaceri externe. Uh, trebuie să mm, discutăm cu platformele de rețele sociale care trebuie să blocheze dezinformarea. Ele fac raportări lunare, într-adevăr, dar dincolo de criza curentă trebuie să luăm acțiuni clare, acțiuni legislative pentru a ne asigura că toate platformele de rețele sociale se comportă în mod responsabil și că raportează în mod transparent propria lor luptă împotriva dezinformării de dracul siguranței cetățenilor noștri, noi toți în Europa trebuie să protejăm faptele uh, vis-a-vis -vis de minciuni, jurnalismul de escroci. Doamna și domnul putem face asta în mod eficace doar împreună în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, spune președinta, acum pentru grupul S doamna Cati Piri, vă rog. În ciuda dezinformării și a știrilor false, care amenință direct în societatea noastră, mai și subminează democrația noastră, valorile noastre și ne afectează interesele. Dar, pe durata pandemiei, așa cum și doamna ministru a spus, dezinformarea pune în pericol viețile. Dar asta n-a împiedicat actorii să prăștie fake news și asta special din China și Rusia. În mod masiv aceste campanii de interferență au uh, existat. N-ar trebui să fie o strategie, mai ales într-o criză globală. Uh, comunicarea Comisiei e un pas important către uh, o strategie inclusivă și solidă pentru a stopa aceste interferențe externe. Avem nevoie de reguli mai uh, stricte pentru că UE a fost afectată de uh, acțiuni foarte uh, agresive și e nevoie de un răspuns pe măsură. Grupul de e lider în această combatere și Vom vota chiar astăzi pentru stabilirea unui comisii speciale uh, împotriva interferențelor și dezinformării pentru a ne proteja democrațiile, iar Parlamentul European e gata să joace acest rol. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Pagaza Urtunda. Aveți cuvântul în numele grupului Riniu. Mulțumesc, doamnă președinte. Zilele în care a avut loc cea mai multă dezinformare uh, a fost uh, Uh, zilele în care instituțiile europene încă nu reacționaseră în mod eficient și condunent la pandemie. Această vulnerabilitate a fost de cea de care au uh, profitat unii. De ce? Pentru că există o strategie pentru a ne slăbi statul nostru de drept democratic și elementele de vulnerabilitate sunt tocmai uh, cele uh, pentru care introducem aceste, uh, aceste uh, măsuri. Se dorește este ca oamenii să aibă o dependență de dezinformare, de minciuni pe internet și aceste grupuri fanatice polarizează spațiul public și slăbesc uh, pluralismul ideologic și deci ne slăbesc democrațiile. Despre asta e vorba strigă mai mult și ne sperie, iar noi trebuie să apărăm libertatea de exprimare, uh, un spațiu de comunicare uh, și uh, pandemia sau comunicarea cu pandemia nu trebuie să ucidă democrația cei care doresc să pună capăt sistemului nostru democratic profită și ne vom apăra și, bineînțeles, vom câștiga. Mulțumim. Dăm acum cuvântul domnului Deman în numele grupului ID. Dragi colegi, ne aflăm uh, într-un, uh, într-o situație periculoasă. Autoritățile subminează, amenință cu subminarea uh, temeliei uh, democrației. Comisia Europeană vorbesc despre acest plan de acțiune uh, împotriva dezinformării. Există și acest uh, task force privind dezinformarea și un sistem de alertă și chiar și sectorul privat este invitat uh, pentru a lua măsuri împotriva așa numitei dezinformări. Cei care verifică informațiile au un cuvânt de spus în acest proces și ne punem întrebarea Cine va beneficia de pe urma acestui uh, proces? Uh, Faimoșii fact uh, checkers. Populația are tot mai puțină încredere în mass media tradiționale. Și deci, eu vă rog, puneți capăt acestei cenzuri care uh, poartă un alt nume. Libertatea de exprimare ar trebui garantată. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Agondinski în numele verzilor. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Ar trebui să fie clar pentru noi că uh, nu va nu vom putea să rezolvăm uh, toate problemele cu dezinformarea, dar facem cu toții politică și știm cu toții că nu avem uh, un uh, calapot care să convină tuturor dar ar trebui să fie foarte clar care este punctul nostru de plecare, respectiv apărarea democrației și nu subminarea ei. Și de aceea strategia noastră ar trebui să fie globală și uh, să se axeze pe trei uh, uh direcții. În primul rând, să combatem uh, informațiile din uh, exterior, să educăm consumatorii de internet și apoi protecția uh, opiniei personale și a libertății de exprimare. Ultimile săptămâni au arătat uh, care sunt pericolele, dar și oportunitățile pentru noi. Instituțiile europene au uh, preluat conducerea și aș dori să-i mulțumesc uh, domnului Borel pentru că a formulat lucrurile corect. Nu vorbim doar despre dezinformare, vorbim despre o dezbatere și o luptă între discursuri. Apoi am văzut cum am putea să intrăm într-o capcană a, antidemocratică. Știți că în Ungaria au existat legi abuzive pentru a pune capăt libertății de exprimare, de asemenea în Polonia. Apoi, uh, reprezentanții industriei farmaceutice au fost trași la răspundere în Bulgaria doar pentru că uh, încercau să tragă semnalul de alarmă în legătură cu lipsa măștilor. Nu se poate. Trebuie să uh, combatem dezinformarea și să apărăm democrația, nu să o distrugem. Și încă un aspect, pentru că Uh, anonimitatea este foarte, nu, nu este bună pe internet. Uh, e bună pe internet, îmi cer scuze. An- anonimitatea uh, îi protejează pe cei uh, slabi, femeile, minoritățile pe internet și nu ar trebui să renunțăm la ea. Încă un aspect și termin. Trebuie să investim mai mult în educație și în sistemele de valori și nu să tăiem cu 20% așa cum s-a prevăzut în CFM. Și ar trebui să investim mai mult în educare și în societatea civilă și să nu considerăm că nu merită. Doar așa vom putea proteja democrația. Mulțumim. Continuăm acum cu domnul Bucșade Vilalba. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Uniunea Europeană trece printr-o criză de credibilitate fără precedent. Uh, de la Brexit, de la victoria, uh, votul pentru Brexit în 2016, am uh, fost victimele unor dezinformări din surse externe și externe, dar uităm că dezinformarea nu vine doar de acolo și nu e nici nimic, uh, nu este ceva nou. Uh, Minciunea a existat întotdeauna și a venit de la putere. Să nu uităm că primele uh, pagini din Biblie se vorbește cum șarpele uh, amăge, amăgește pe uh, Adam și Eva pentru a arunca oamenii din paradis. E vorba de cenzură și de uh, a se pune capăt libertății de exprimare. Uh, nu înțeleg de ce comisia se limitează la verificarea datelor la subiecte, ce e adevăr, ce e minciună. Sunt firme private în serviciul intereselor politice și economice. Criza coronavirusului ne-a învățat că nimeni nu este infalibil și aici toată lumea a dezinformat. China, Organizația Mondială a Sănătății, guvernele și mass media a crede că în acest parlament vom fabrica noi adevărul ă, este inacceptabil. Ca așa cum s-a întâmplat și în cazul lui Adam și Eva. Mulțumim, continuăm cu colegul Lagos, dar nu-l văd, nu-l văd în sală și atunci îi dăm cuvântul domnului Tomac. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președinte, domnule înalt reprezentant, doamnă vicepreședinte. Este evident că în această perioadă, pe lângă Uh, criza generată de coronavirus am avut parte de acest șoc numit uh, pandemie informațională șoc care trebuie spus exact așa cum s a întâmplat pentru că adevărul nu trebuie ocolit în această situație uh, sediul acestor informații false vine din federația rusă. noi cei din românia din țările baltice din polonia știm că rusia este specializată în a deforma realități iar acest atac domnule vicepreședinte borrell este un atac extrem de dur la adresa coeziunii europene și este bine ceea ce ați spus am constatat există angajamente e nevoie de acțiune federația rusă trebuie să primească un răspuns pe măsura acestor dezinformări sunt mii de știri pe care comisia le a